Okay, colleagues, if people can start to take their seats now. We... Vă rog să luați loc, stimați colegi. Putem să începem reuniunea de comisie. Am avut o primă rundă cu Comisia INTA, reuniune comună, așa că putem să organizăm ședința noastră acum. Trecem astfel la punctul 2, adoptarea ordinii de zi. N-am fost anunțată că ar fi uh, vreo schimbare. Cred că este una, dar e nouă. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele grupului PPE aș dori să vă rog să Uh, amânăm votul de mâine cu privire la sustenabilitatea datoriei țărilor uh, în curs de dezvoltare pentru a avea un pic mai mult timp la dispoziție. Mulțumesc, domnul Gheorans, dumneavoastră sunteți raportor, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă ofer câteva explicații cu privire la felul în care am organizat lucrările pe baza acestui raport. Amendamentele au fost primite în limba originală în 31 ianuarie și amendamentele PPE erau toate în poloneză. N-am putut să fac nimic. Între timp am propus organizarea unei reuniuni a raportorilor din umbră la Strasburg și am propus colegilor polonezi uh, interpretare prin șușotaj. Nu a fost acceptat acest lucru. Am încercat să respectăm calendarul propus de către comisie. Eu, ca raportor, nu pot să nu urmez uh, decizia pe care am luat-o aici. Tocmai de aceea nu am dat un răspuns PPE-ului, care uh, mi-a cerut acordul cu, pri- uh, cu privire la acest lucru acum câteva zile. Acum discutăm acest lucru pentru că e vorba despre ordinea de zi de astăzi. Nu mă opun cererii domnului Venta. Și pot să spun asta cu toată prietenia, domnul Venta întotdeauna a fost foarte corect și respect acest lucru. Dacă nu el ar fi făcut această cerere, eu aș fi refuzat-o pentru că merge în contra calendarului prescris pe care l-am convenit aici. Am făcut totul pentru a organiza reuniuni și de a, pentru a ține cont de hotărârile, uh, de dorințele tuturor. Dacă n-am reușit, nu a fost vina mea, așadar eu sunt pregătit să deschid din nou dezbaterea, o să mai pierdem un pic de timp, da, dar uh, sunt pregătit să accept acest lucru pentru a avea pace în familie. Președinta, mulțumesc foarte mult. Da, într-adevăr, săptămâna verde Uh, face dificilă pregătirea voturilor, mai ales dacă sunt uh, dificile. Complicate, adică. Mulțumesc, Charles, pentru explicație, spune domnul Venta. Uh, pot să vorbesc în germană ca să putem comunica direct? Mulțumesc încă o dată pentru intervenția ta. Te-am informat că ar trebui să folosim această săptămână turcoaz pentru misiunea ad hoc în Senegal. Te-am contactat mai devreme, știam că existau aceste probleme de interpretare și traducere, însă din uh, cauza unor probleme tehnice nu am putut uh, să fac nimic pentru că am rămas practic până astăzi la Dakar, abia azi dimineața am ajuns Iată de ce nu am avut timp uh, să te contactez direct, să discutăm față în față. Știu, cred că avem o bună cooperare aici la DEVE și ar fi și cred că este important pentru că altfel nu am putea să ajungem în acord și doresc încă o dată să-ți mulțumesc. Um, Dacă sunteți de acord așadar, dragi colegi, putem să amânăm votul pentru următoarea ședință. Ne va spune secretariatul când va fi asta. Se pare că în martie. Înțeleg că membrii care au fost în Senegal în misiune au avut o călătorie de coșmar înapoi. Uh, deci suntem foarte recunoscători că Bogdan a reușit să ajungă astăzi. Ar fi trebuit să ajungă vinerea sau sâmbătă trecută. Deci cred că a fost foarte dificil în aceste circunstanțe să se pregătească pentru comisie. Și așteptăm să auzim despre misiunea din Senegal. Pare că a fost interesant și eu m-am întors din uh, Republica Centrafricană și se pare că ne-am întors la timp. Uh, și există multe probleme acolo pe care trebuie să le discutăm aici. Am un anunț de făcut. Doamna, Te- doamna Telepribas este șefa secretariatului nostru, noua șefă. Ne-am uh, luat la revedere de la fosta noastră colegă din secretariat care ne-a părăsit în urma uh, cât, câtorva ani, cât, câtorva ani foarte de succes. Cu siguranță o cunoașteți pe Dona pentru că a lucrat uh, foarte mult uh, în Parlament, nu are nevoie de prezentare, a început deja să lucreze și este foarte eficientă. Îți mulțumim că ni te-ai alăturat, Dona. Alte anunțuri. Mâine dimineață am fost invitată la Consiliul Informal pentru Dezvoltare care va avea loc la Bruxelles și care Uh, se va referi la uh, revizuirea instrumentelor post-Cotonou. Mm, evident că ar fi fost util ca uh, raportul domnului Gheorân să fie deja votat, dar nu s-a putut. Am câteva anunțuri referitoare la următoarea reuniune de event, 27 februarie. Uh, va fi o reuniune comună cu privire la impactul PAC asupra țărilor în curs de dezvoltare. Am cerut această audiere de multă vreme și sper că veți fi prezent, prezenți în număr mare. Eu, din păcate, nu voi putea fi acolo, dar este o temă importantă și uh, ședința va fi în sala 4Q2 în 27 fe- februarie. Veți primi și programul în timp util. O, o altă reuniune importantă în 6 martie cu privire la dialogul strategic uh, cu Neven Mimița. Organizăm această reuniune în timpul uh, săptămânii de grupuri, uh, dar trebuie să facem acest lucru pentru că doar atunci va fi comisarul la Bruxelles deci va fi la 8 jumate dimineața, va dura până la 10 și jumătate, 6 martie, repet. Vă rog să vă notați acest lucru și oricum veți fi anunțați dinainte. Și dacă nu este cineva prezent, vă rog să îi rog pe asistent să-și anunțe uh, șefii. Și vom vorbi despre lucruri foarte importante la această ședință și despre schimbările importante pe care le anticipăm. Apoi, <coughs> Săptămâna trecută a fost o săptămână verde, am fost mulți în misiune, au apărut uh, uh, discuții referitoare la probleme importante, mai ales uh, știrile legate de scandalul Oxfam și finanțarea acestei organizații. Uh, anumiți uh, angajații ai uh, acestei organizații au fost suspendați în urma unor comportamente inadecvate. Eu v-aș sugera să nu discutăm acest lucru astăzi, pentru că nu am avut timp uh, la nivel de coordonator să pregătim această discuție, care este de altfel foarte importantă. Ar trebui să discutăm întâi într-o reuniune la, a coordonatorilor și apoi să discutăm uh, la nivel de comisie pentru a putea avea o discuție uh, mai completă. În câteva momente vom cere comisiei să ne dea să ne ofere anunțurile sare. O, comisia deja s-a pronunțat public pe această temă și acum ne va spune care este poziția sa și ce măsuri a luat până acum. Deci vom putea face acest lucru la punctul 6. Și apoi vom avea uh, o discuție în comisie, într-o reuniune care va fi organizată foarte curând. În ceea ce privește procesele verbale de la reuniunea din 4 decembrie, dacă aveți uh, ceva de comentat, puteți să le trimiteți secretariatului, dacă nu le consider adoptate. Punctul 5. Deciziile coordonatorilor din 25 ianuarie. Le aveți în dosar, același lucru e valabil. Dacă aveți comentarii, trimiteți-le secretariatului până la sfârșitul ședinței, dacă nu, le considerăm adoptate. Trecem acum la punctul 6 Comisia s-a pronunțat cu privire la scandalul Oxfam și um, o să rog pe Carsten să vorbească. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să vă spun în linii mari care a fost poziția publică a Comisiei până acum. Ea a fost destul de clară și de directă. Până acum am spus clar că ne așteptăm la partenerii noștri să uh, uh, respectă niște principii și uh, uh, o bună conduită clară. Ne așteptăm ca Oxfam să clarifice aceste acuzații care i-au fost aduse cu maximă transparență. Trebuie ca Oxfam să ne asigure că se va conforma unor standarde legale și morale uh, foarte înalte și uh, va lua toate măsurile necesare. De aceea am cerut Oxfam să clarifice acuzațiile cât se poate de repede. De asemenea, am cerut câteva reuniuni pentru a cere informații suplimentare. Până atunci, nu mai semnăm niciun acord cu Oxfam. În paralel, am trimis scrisori tuturor organizațiilor umanitare cu care colaborăm pentru a le aminti obligațiile lor. Le-am cerut celor de la Oxfam o descriere a tuturor măsurilor pe care le-au aplicat. Vom revizui și, dacă este nevoie, vom suspenda finanțarea partenerilor care nu respectă standardele și regulile profesionale și morale și uh, juridice, așa cum sunt ele prevăzute în acordurile noastre. Mulțumesc foarte mult Comisiei. După cum am spus, nu putem să dezbatem acest lucru astăzi în ședința de comisie, în absența informațiilor pe care le-ați cerut și dumneavoastră de la partenerul nostru. Um, după cum spuneam, am fost cu Norbert în uh, Republica Centrafricană săptămâna asta. Este un loc foarte dificil în care să lucrezi. Uh, niciodată nu am beneficiat de atâta personal de securitate în niciuna din misiunile în care am fost. Oxfam uh, acționează în domenii în care noi nici măcar nu am avut acces, în zone în care nu am avut acces, deci uh, știm că există pe teren în această organizație niște oameni excelenți care lucrează, deci trebuie să ajungem la un echilibru pentru că oamenii aceștia lucrează în niște condiții foarte dure. Vom avea într-adevăr o discuție, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru declarația din partea Comisiei. Dacă mai are cineva de, ceva de observat, bine, dacă nu trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, audierea noastră cu privire la uh, uh, învățământ. Eu voi preda acum uh, cuvântul uh, colegilor mei Bogdan Venta și Vincent Peion, care vor prezida această audiere. Este vorba despre o audiere publică. Mă bucur că organizăm o audiere pe această temă. Educație și formare este o temă extrem de importantă pentru comisia noastră și pentru punerea în aplicare a obiectivelor uh, de dezvoltare durabilă. Încă din uh, vremea în când au fost lansate obiectivele mileniului, uh, s-au făcut progrese, din ce în ce mai mulți copii sunt înscriși la școală, însă în prezent asistăm la uh, un declin și cu siguranță vom mai auzi câteva despre acest uh, declin în cadrul prezentărilor. Am niște cifre aici. În 2009, uh, 10% din ajutorul pentru dezvoltare mergea către educație, acum procentul este de sub 7%. La conferința Parteneriatului Global pentru Educație, de altfel singurul fond global pentru educație în țările în curs de dezvoltare, conferință care a avut loc la Dakar, Donatorii au promis că vor acorda 2 miliarde de dolari pentru acest fond, GPE, în următorii 3 ani. Țările în curs de dezvoltare vor oferi și ele, au promis și ele că vor oferi 30 uh, de miliarde și sperăm că acești bani vor fi, într-adevăr, acordați. Așadar, bugetul pentru învățământ a ajuns la 110 miliarde de dolari. Totuși există și alte obstacole. Mersul la școală nu este singurul lucru care contează. În Republica Centrafricană am fost la o școală, acolo ni s-a spus că în mod oficial sunt înscriși 80-90 de copii în fiecare promoție, în fiecare clasă, însă numărul real este cu, cu mult mai mic. Am văzut că nu sunt manuale, profesorii nu sunt bine uh, formați, Uh, și uh, aceasta este o țară cu o uh, rată a alfabetizării este de, foarte, foarte mică. În rândul femeilor este de 23%. Deci mersul la școală este doar un factor. Uh, trebuie să analizăm și alți factori, de exemplu conflictele, uh, copiii refugiați și comisia noastră și-a făcut o prioritate din asta. Așadar, există multe obstacole în calea învățământului pe care trebuie să le dărâmăm dacă chiar dorim să rezolvăm uh, problemele. Voi da acum cuvântul domnului Bogdan Venta, care a avut un weekend foarte dur, a fost blocat în Senegal, însă a reușit să ajungă la noi astăzi și îi sunt foarte recunoscătoare pentru că știu că este foarte devotat acestei teme și voi asculta prezentarea din sală. Mulțumesc, doamnă președinte. Vom începe prima rundă de discuții. Starea de fapt la nivel global și sprijinul pentru educație. S-a spus adineauri de ce este atât de uh, important să promovăm educația în uh, contextul respectării uh, obiectivelor mileniului și mai ales obiectivelor uh, dezvoltării dura- pentru dezvoltare durabilă, mai ales uh, obiectivul 4. Promovarea învățământului merge dincolo de uh, creșterea înscrierii în nivelul, la nivelul elementar de educație ne dorim mai mult, am, ne, am, ne concentrăm și pe învățământul secundar și liceal. De asemenea, se dorește adoptarea uh, uh, unui program de promovare a învățării de-a lungul vieții, de la copilăria timpurie până la viața adultă. Și mai important, trebuie să analizăm învățământul nu doar în termen de cantitate, dar și de calitate. Trebuie să creștem gradul de înscriere la școală, dar e important să ne asigurăm că acești copii înscriși la școală uh, vor învăța ceva eficient și relevant. Așadar, prima noastră rundă de discuții se va concentra uh, tocmai pe acest nou scenariu al obiectivelor de dezvoltare durabilă, mai ales obiectivul 4. Prima vorbitoare este uh, doamna Dadio, uh, care este Senior Policy Analyst la UNESCO, responsabil cu raportul global, uh, global pentru monitorizarea educației 2018. Acest raport uh, evaluează progresul în uh, cadrul obiectivului 4 și celor 10 subobiective ale sale. Acest raport, în cea de-a doua sa, sa ediție, se concentrează pe răspunderea în învățământ și uh, pe felul în care uh, actorii interesați pot să ofere un proces educațional mai eficace și mai echitabil. Raportul examinează mecanismele de răspundere din domeniul învățământului cu obiectivul de a avea un proces de învățământ echitabil, favorabil incluziunii și de calitate. De asemenea, uh, s-au făcut și recomandări în acest raport cu privire la consolidarea sistemelor de învățământ. Apoi, cea de-a doua vorbitoare uh, va fi Aida Liha Matejcek de la Comisie, care ne va vorbi despre ce face Comisia Europeană uh, în țările în curs de dezvoltare. Dânsa este de la DigiDevco, uh, șef de unitate. Ne va vorbi despre Uh, prioritățile de cooperare uh, în dezvoltare, concentrându-se mai ales pe învățământ. E, va fi vorba despre orientarea politică, care este uh, elaborată în cadrul general de dezvoltare, despre obiectivele dezvoltării durabile, precum și orientările concrete în ceea ce privește domeniul învățământului. De asemenea, uh, Uh, așteptăm să auzim mai multe și despre angajamentele financiare ale Comisiei în ceea ce privește învățământul și mai ales în ce țări în curs de dezvoltare este activă Uniunea Europeană în învățământ, care sunt partenerii noștri, ce rezultate avem. Veți mai vedea, poate, pe ordinea de zi mai veche un alt vorbitor. Uh, într-adevăr, am mai invitat un reprezentant de la Banca Mondială, însă acesta nu a putut să participe. Cu toate acestea, cele două invitate ale noastre cu siguranță ne vor oferi uh, o privire de ansamblu foarte bună cu privire la starea de fapt referitoare la obiectivul 4 și la sprijinul pe care îl oferă pentru învățământul Uniunea Europeană. Doamna Dadio, aveți 10 minute la dispoziție. Thank you. Uh, thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Ana Dadio și sunt analist uh, șef la raportul um, global de monitorizare. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația la această audiere publică într-un moment esențial în ceea ce privește cheltuielile și prioritățile de cheltuieli pentru perioada următoare de programare în Uniunea Europeană. Am să vă explic în primul rând rolul raportului nostru. Noi prezentăm selectiv câteva rezultate din uh, Uh, câteva um, din ultimul raport și o să vă dau câteva um, informații cu privire la finanțele Uniunii Europene în uh, contextul global. După cum știți, obiectivul de dezvoltare globală 4 are patru ținte și trei mijloace de punere în aplicare care trebuie să fie um, aplicate până în 2030. roșat, vedeți, uh, sunt cele pe care am să le menționez pe scurt în prezentarea mea și ca agentă universală pentru toate statele uh, avem câteva caracteristici speciale, mai ales uh, tendințele din educație de orientare către competențe și învățări pe întreaga durata vieții, incluziune, echitate și rezultate de învățare. Global Education Monitoring Report that I represent here have been, has started being published in... Raportul de monitorizare pe care îl prezint aici a început să fie prezentat din 2002 și noi suntem o echipă independentă editorial care este găzuită și publicată de către UNESCO și care este finanțată de, de către 15 donatori bilaterali și fundații. Condiția, Com Comisia Europeană nu este unul dintre fondatorii noștri avem un experiment um, de succes, pentru că am primit un mandat la Forumul Mondial al Educației din 2015 să reprezinte mecanismul de monitorizare și raportare cu privire la SDG 4 și cu privire la um, educație în celelalte obiective de dezvoltare durabilă. Și apoi ne facem o raportare cu privire la um, strategiile de implementare naționale și internaționale pentru a ajuta toți uh, partenerii și părții interesate să Um, participă la procesul de învățare. Raportul are două părți. O parte de monitorizare care se referă în special la ținte, țintele pe care vi le-am indicat mai devreme, și o parte tematică care se concentrează pe câteva obiective Uh, selectate. Avem în primul rând educație și celelalte SDG-uri și apoi pe 2017-2018 ne-am concentrat pe partea de răspundere. Iar în iunie o să ne concentrăm pe migrație și strămutare, iar în 2020 o să ne concentrăm pe incluziune. Mai departe, am să trec la câteva dintre țintele care sunt uh, acoperite în monitorizarea noastră globală cu privire la educație. Încep cu ținta 4.1. Scopul acesta este să arate progrese în uh, atingerea um, câtorva obiective de învățământ primar și secundar. Deja am auzit că sunt 264 milioane de copii și tineri care tot nu merg la școală în ziua de astăzi și știm foarte bine că să mergi la școală nu înseamnă oricum că vei și absolvi. În medie, în perioada 2010-2015, ratele de absolvire au fost de 83% pentru școala primară, 69% pentru um, gimnazial și 45% pentru liceu. Cifrele pe care nu le vedeți foarte bine arată uh, împărțirea ratelor um, de um, um, absolvire în funcție de state și vedeți că sunt foarte multe diferențe în funcție de state. Um, veți vedea, de exemplu, la liceu, că uh, acolo este indicat uh, cu verde. Însă, ce puteți să mai vedeți de asemenea în grafic, faptul că sunt cel puțin 15 state în stânga acestui tabel cu puncte albastre, unde mai puțin de un copil a um, absolvit învățământul uh, primar. Știm însă că pentru a evalua uh, progresul către aceste ținte, nu ne uităm doar la încheierea studiilor, ci la dobândirea unei, unor competențe minime de citire și matematică. Nu avem uh, la um, aceste rezultate niște standarde mondial acceptate, însă se fac uh, progrese de uh, convergență către monitorizarea învățării și dacă folosim abordarea pe care a avut-o raportul în 2012, um, um, Institutul de Statistici de la UNESCO a venit uh, cu cifre noi, statistici noi, în care se spune că unul din doi copii din învățământul primar de vârstă de absolvire nu au aceste competențe de bază, ceea ce înseamnă că și asta, cifra crește la 9 copii din 10 în Africa subsahariană. Să nu mai uităm un alt, um, o, un alt angajament, și anume să fie 12 ani de uh, învățământ gratuit, dintre care 9 cel puțin să fie obligatorii. Însă mai puțin din o țară din 9 uh, garantează învățământ uh, gratuit și obligatoriu. Apoi, ținta 4.2 recunoaște importanța primilor ani, anilor uh, de vârstă mică, în dezvoltarea mm, uh, cognitivă și emoțională a copiilor. Însă nu există acum consens cu privire la cât de pregătiți trebuie să fie copiii pentru școală, cum să se definească acest nivel. Însă în 2015, 69% dintre copii Uh, au fost um, la școală cel puțin cu un an înainte de vârsta oficială pentru școala primară. Însă mediile regionale de fapt ascund uh, variații foarte mari între țări. Unele sunt foarte mari, în, um, în um, Caraibe, de exemplu, dar uh, cifre foarte scăzute în Africa subsahariană. Și știm că există mereu uh, situații în care copiii defavorizați sunt lăsați în urmă. Și apoi sunt diferențe mari. În perioada aceasta 2010-2015, copiii cei mai bogați aveau de 5 ori mai multe șanse să um, uh, participe la învățământ timpuriu față de um, cei din uh, cea mai săracă chintilă și cei din zone urbane aveau de două ori mai multe șanse să participe la acest tip de învățământ față de cei din zone rurale. De asemenea, se pare că se înregistrează progrese, dar doar 17% dintre state stipulează uh, legal să existe un an uh, de învățământ timpuriu um, obligatoriu. Trecem la ținta 4,5 care se referă la echitate. Cum am spus de la început, agenda obiectivelor de dezvoltare durabilă implică o, un transfer foarte mare, o schimbare, astfel încât nimeni să nu rămână în urmă. Iar ținta 4,5 reflectă această preocupare legată de echitate în învățământ. De ce, da, există uh, o paritate între sexe, între cei care Uh, merg la școală, situația este diferită în funcție de stat și de regiune. Doar 60% dintre state au reușit să aibă paritate în învățământul primar și 45% în gimnaziu și 25% în liceu. În 2015, peste o treime dintre elevi au fost uh, înscriși în învățământ terțial la nivel global, dar conform cifrelor pe care le vedeți aici, uh, care se bazează pe da, bazele de date mondiale cu privire la educație, um, se constată niște mari, niște lacune foarte mari, niște diferențe mari. În El Salvador, de exemplu, 51% dintre uh, cei mai bogați o cincime, dar uh, mai puțin de 2% din cei mai săraci merg la uh, învățământul secundar. Um, asemănător se întâmplă și în Mongolia, unde avem uh, cifre de 67% față de 3%. Și, în general, um, uh, știm că prin serviciile noastre putem să monitorizăm um, um, lacunele sau divergențele de bogăție. Uh, știm că o, o fată din 100 de fete sărace termină liceul, însă în raport se atrage atenția și asupra unei alte chestiuni importante, și anume faptul că inegalitatea foarte probabil este subestimată. De fapt, unele dintre persoanele cele mai vulnerabile, cum ar fi um, sezonierii, uh, refugiații sau cei care trăiesc în zone de conflict uh, nu sunt deloc supravegheați, nu sunt monitorizați, nu sunt incluși în aceste statistici. Peste 215 milioane de oameni sunt excluși pentru că nu sunt înscriși în aceste cifre. Trec acum la ținta 4A, care se referă la mediul de învățare. Este o țintă care se bazează pe principiul um, unei școli care să fie propice copilului, însă acest um, indicator se bazează pe infrastructură și pe mediul uh, din jurul școlii. Și indicatorii este foarte, foarte neclar, e foarte greu să avem o, un instantaneu, însă știm foarte clar că, de exemplu, în Africa subsahariană, 4 cincimi dintre școlile primare nu au electricitate, iar la nivel global un sfert dintre școlile primare nu au acces la apă potabilă. De asemenea, știm din studii, din uh, literatură, din cercetări că infrastructurile uh, slabe contează mult pentru că împiedică um, învățarea și um, scă, scad nivelul de venituri, mai ales în rândul categoriilor dezavantajate. Și, în sfârșit, um, și cadrele didactice au fost atacate din ce în ce mai mult. Atacurile asupra școlilor au crescut foarte mult uh, din 2004 încoace, mai ales în Africa de Sud-Est, Africa de Nord și în Asia de Vest, iar în Nigeria, cel puțin 19.000 de profesori au fost obligați să, piar, să plece de la, de la ei din uh, țară între 2009 și 2015, iar în 2016 în Republica Siria a, peste un sfert dintre școli au fost distruse. Mai departe, o altă țintă importantă se referă la Um, existența unor profesori uh, calificați. Uh, știm că 86% dintre profesori sunt uh, calificați, însă proporția este mai scăzută în Africa de Sud-Est, um, în, în Africa subsahariană, de exemplu, 62%. Însă ce e important de spus aici este că s-ar putea ca cifrele să fie înșelătoare, pentru că există diferențe nedocumentate majore în ceea ce primește cerințele minime de calificare pentru un profesor. Această diferență s-ar putea să implice cu uh, conținutul programelor, criterii de admisie, perioada uh, și um, durata cursurilor. De asemenea, s-a constatat o tendință pozitivă în, în numărul de profesori calificați în multe dintre statele subsahariene, însă în altele, așa cum arată cifrele, mai ales în Eritrea, Ghana și Niger, procentul de profesori calificați a fost în descreștere din 2000, lucru care este cauzat mai ales de um, um, profesori contractați uh, Um, care sunt um, foarte prost calificați. Apoi, în ceea ce privește finanțarea profesorilor, avem partea de um, dezvoltare, salariu și așa mai departe. Acestea sunt foarte slabe, simulentele, însă atunci când există arată divergențe mari. De exemplu, în statele OCDE, salariul unui um, profesor de școală primară este 81% din uh, cel al um, unui lucrător cu normă uh, de plină și care are o um, diplomă asemănătoare. Acum am să mă concentrez pe partea de implementare. Finanțarea, care e esențială. Chiar dacă nu este o țintă ca atare în uh, SDG 4, este totuși recunoscut ca făcând parte din cadru. Uh, una din patru țări nu ating uh, benchmark-urile de cheltuieli, de a cheltui cel puțin 4% din PIB pe educație sau 15% din buget. Și în ceea ce privește uh, ajutoarele, um, doar 60, um, 6 uh, din 28 dintre donatori își îndeplinesc Uh, angajamentele de a aloca 0,7 din buget. Și de asemenea a trebuit ca 10% să meargă către învățământ primar și secundar. Însă cota de finanțare a scăzut așa se ani de rândul. În 2015 așa cum s-a spus și înainte, a scăzut la 6%, ceea ce reprezintă o, un nivel cu 4% mai uh, scăzut față de cel înregistrat în perioada 2009-2010. De asemenea, raportul nostru a indicat de mai multe ori că, de fapt, nu se acoperă decât o parte din costul educației. În statele bogate, costul educației acoper, acoperit domestic este 18%, iar în statele cu venituri scăzute este 38%. Și în unele state, cum ar fi Cambodgia, care este indicată în partea extremă a tabelului, această cifră este de 69%. 69% din bugetul familiei. Am să vă arăt în ultimul slide câteva grafice care sunt uh, bazate pe documentul nostru anual de politici. Folosim um, datele DAC de la OCDE. Vedeți de aici că Ajutorul pentru educație a stagnat din 2009-2010 la cam 12 miliarde și cam 5 miliarde sunt alocate pentru învățământul de bază, însă doar 1,3 milioane merg în Africa subsahariană, iar Uh, cota acesteia este acum jumătate din cât era la începutul anilor 2000, iar donatorii bilaterali um, oferă cam 62% din um, ajutor total pentru educație, însă uh, rolul um, donatorilor multilaterale a tot crescut în perioada 2015-2013. Uh, de asemenea, vedeți acum evoluția ajutoarelor către învățământul de bază, care s-a înregistrat de către instituțiile multilaterale, vedeți că Uniunea Europeană este al doilea cel mai mare uh, donator multilateral. Iar uh, cheltuielile din partea instituțiilor europene au fost uh, cam stabile din 2015 la cam 400 de milioane de dolari, însă se observă o tendință în creștere din 2013 încoală și s-a ajuns la aproape 500 uh, de milioane conform unor estimări provizorii. Acum, ultimul meu slide se referă la rolul parteneriatului global, mai ales um, uh, că noi uh, am primit un angajament generos din partea Uniunii Europene Uh, la uh, Dakar și avem date care indică faptul că ajutorul uh, oferit de către GPE în 2015 a fost în creștere. Am avut cam 415 milioane pe an, iar GPE a, a avut o creștere o, semnificativă a părții sale de um, ajutor într-un context de stagnare general, mai ales pentru învățământul secundar. Sperăm să ne putem uh, crește această cotă până în 2019. Uh, Iar uh, ajutorul nostru este foarte bine țintit către statele mai sărace și corespunde cu obiectivele globale privind învățământul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Îmi cer scuze că v-am uh, greșit la început numele. Acum am să vă dau și dumneavoastră cuvântul tot 10 minute ca să păstrăm timp și pentru întrebări din partea celor din sală. Vă mulțumesc. Thank you very much. Uh, so, uh, the EU's commit- mulțumesc foarte mult. Am să vă vorbesc despre agenda 2030 și salut uh, accentul pe care l-a pus Comisia dumneavoastră pe obiectivul de dezvoltare durabilă cu numărul 4. Din uh, câte știți, acesta joacă un rol cheie în uh, dezvoltarea celorlaltor obiective. Pentru învățământ și pregătire, obiectivul 8, șomajul, este cel care joacă de asemenea un rol important, cât și încurajarea antreprenoriatului. Acum, în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivului de dezvoltare durabilă până în 2030, una din principalele provocări, după cum a spus colega mea, este că peste 260 de milioane de tineri și copii nu uh, merg la școală. Avem, practic, 57 de milioane de copii care nu urmează ciclul primar și 103 milioane care nu urmează învățământul secundar. O altă provocare este și lipsa de profesori. Până în 2030 ne vor lipsi 68,8 milioane de profesori. Acum, în ceea ce privește uh, diferența de gen, fetele sunt în urmă, după cum spunea și colega mea, inegalitatea este subapreciată. Vorbim de învățământul pentru fete, dar și de învățământul pentru băieți, cât și pentru persoane cu dezabilități. Un alt subiect important este cel al crizelor. Firește, acordăm multă atenție diferitelor uh, urgențe și situații de criză, strămutări interne, refugiați. Peste 75 de milioane de copii în 35 de țări sunt afectați direct de crize iar datele noastre arată că aproape 30 de milioane de copii și de tineri sunt strămutați. Durata medie a strămutării este de 17 ani. Și acum, în ultimul rând, o variabilă importantă o reprezintă dobândirea de competențe relevante pentru piața muncii. De asemenea, important este faptul că nu există suficientă finanțare. În continuare, în ceea ce privește sprijinul european, acestea sunt principalele priorități, în primul rând uh, incluziunea și echitatea, după cum vorbeam, uh, egalitatea de gen, dezabilitatea la toate nivelurile de învățământ, primar, secundar și învățământul superior. În al doilea rând, uh, profesorii și obiectivele de învățare. În al treilea rând, educația și învățământul în situații de crize. Și în al patrulea rând, competențele și relevanța acestora pentru um, ca tinerii să poată să găsească un loc de muncă. Noi um, activăm pe mai multe niveluri, la nivel bilateral, regional și global pentru a sprijini învățământul. La nivel bilateral, Uniunea Europeană oferă asistență în valoare de 3,5 miliarde de euro pentru 49 de țări partenere. Aici intră aproape 400 milioane de euro pentru educație și formare profesională. Aceste fonduri și proiecte sunt puse în aplicare prin intermediul agențiilor Uniunii Europene, întreprinderi private și um, țările beneficiare. Îmi cer scuze dacă sunt, uh, merg mult prea repede pentru interpreție, însă am doar 10 minute la dispoziție pentru întreaga prezentare. Acum, programele regionale avem 3 canale, Erasmus+, Plus, obiectivul principal fiind acela de a încuraja schimbul uh, direct între persoane, dialogul intercultural, modernizarea învățământului superior. Pentru a vă face o idee, până acum S-au făcut patru cereri de ofertă pentru Erasmus Plus cu dimensiune internațională. Drept consecință avem aproape 66 de milioane de mobilități și 429 proiecte de consolidare a capacității care sunt finanțate cu fonduri UE. Cel de-al doilea canal principal în uh, ceea ce privește programele regionale reprezintă instrumentele de cooperare și dezvoltare, învățământul în acele țări afectate de crize, are două orientări, în primul rând accesul la învățământ de calitate și în al doilea rând cercetare pentru a crea o bază de uh, date de referință. Ideea e să vedem ce funcționează și ce nu în situațiile de urgență și de criză. Și cel de-al treilea canal, un alt instrument de cooperare pentru dezvoltare, cu un buget de 20 de milioane, care, a, a cărui implementare a început abia în acest an și sperăm că va dura până în 2021. Acum, un alt punct important la nivel regional, inițiative puse în aplicare cu uh, o asociație internațională, printre care se numără și British Council, de pildă, care urmărește să livreze asistență rapidă, adaptată în cererii și expertiză de calitate pentru actori publici și privați și urmărește să încurajeze implicarea sectorului privat în uh, educația și formarea profesională. În ceea ce privește inițiativele globale, după cum a spus și doamna Dadio, Uniunea Europeană a fost principalul donator pentru Parteneriatul Global pentru Învățământ. Ne-am uh, angajat cu o sumă considerabilă care a fost uh, inițial 375 de milioane pentru intervalul 2014-2020, majorată ulterior cu uh, alți 100 de milioane până în 2020, deci 475 în total. Ne concentrăm pe învățământul primar și gimnazial. Are trei obiective principale, nu am să le citesc acum. Ce contează? Contează că uh, în urma conferinței donatorilor și în urma acestui impuls pe care l-a creat uh, Parteneriatul Global pentru Învățământ în urma succesului de care s-a bucurat conferința donatorilor, ne-am concentrat pe mobilizarea și îmbunătățirea calității învățământului pe care îl oferă profesorii, îmbunătățirea, pregătirea acestora, să oferim uh, acces la învățământ pentru grupurile cele mai marginalizate, cu dezabilități și fete și să îmbunătățim modelul uh, de funcționare la nivelul fiecărei țări. Pentru intervalul 2018-2020 se așteaptă următoarele rezultate. 89 de țări în curs de dezvoltare să îmbunătățească accesul la învățământ de calitate pentru 870 de milioane de copii și tineri. Iată care sunt rezultatele pe care le așteptăm de la Parteneriatul Global pentru Învățământ. 89 de țări în uh, curs de dezvoltare, vă spuneam, 19 milioane de copii care să termine, uh, să um, absolve un ciclu primar, dintre care 9,4 milioane de fete și uh, peste 10,8 milioane de copii în țări afecte, afectate de criză sau în situații vulnerabile. Sperăm să putem uh, forma 1,7 milioane de profesori, să construim 23.800 de săli de clasă. În ceea ce privește rezultatele atinse în țările partenere, este un grafic care ilustrează foarte bine provocările cu care ne confruntăm și ambiția pe care trebuie să o punem la bătaie, aș spune eu cu toții. În 2002, îmi cer scuze, spune vorbitoarea, în 2014, am avut 64 de milioane de copii în plus în uh, școli față de anul 2002, un rezultat uh, favorabil așadar. 73% dintre copii au terminat învățământul primar în 2014 față de 63% în 2002 încă o dată dovedește succesul de care s-a bucurat Parteneriatul Global pentru Învățământ. O altă inițiativă asupra care aș dori să vă atrag atenția și cred că aici uh, mi s-a terminat timpul este inițiativa Education Cannot Wait. Este o platformă de finanțare care s-a înființat în urma summitului umanitar din mai 2016. Este o inițiativă nouă, așadar, și ne bucurăm să spunem că abordează cu succes puncte critice în situații de urgență, mai ales în taberele de refugiați. În 2017 a atins următoarele rezultate. 4 milioane de copii și tineri, inclusiv uh, persoane strămutate interne și refugiați, care au fost integrați în această inițiativă în 14 zone afectate de crize. se lansează inițiative strategice care apoi sunt aplicate pe teren. Urmărim prin această inițiativă să oferim sprijin pe termen mediu și lung în situațiile prelungite de criză, să asigurăm așadar o tranziție de calitate din situația de sprijin umanitar în situația unei țări în dezvoltare să facem o legătură așadar între asistența umanitară și cea pentru învățământ. Și acum uh, câteva cuvinte finale. Poate că inițiativa internațională de finanțare pentru învățământ uh, vă sună cunoscută, este o arhitectură globală de finanțare pentru învățământ. Am urmărit îndeaproape raportul um, Learning Generation și Uh, raportul propus de Comisia pentru Învățământ. Aici e vorba de un mecanism de finanțare menit să abordeze lacunele în sistemele de finanțare pentru învățământul primar și gimnazial în țările cu venituri uh, reduse. Iată de ce urmărim îndeaproape dezvoltarea ulterioară a mecanismelor de finanțare, cât și forma juridică pe care o vor lua principiile de funcționare a acestor mecanisme. Colaborăm cu alți donatori pentru a încerca să înțelegem cât mai bine felul în care învățăm, um, investițiile în învățământ pot uh, îmbunătăți funcționarea acestei platforme. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Dau acum cuvântul colegilor uh, mei și oaspeților. Vă rog, prezentați-vă, adresați întrebarea, după care veți primi un răspuns. Domnul De Jong, mulțumesc foarte mult. Uh, uh, mulțumesc foarte mult pentru prezentările foarte interesante care fac un diagnostic bun al situației actuale. Am o primă întrebare pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă. S-au înregistrat progrese, dar mai mici. Asta cred că am înțeles. Și acest argument nu prea ajută la găsirea sau la consolidarea unor surse de finanțare, nu? Așadar, cum justifică sau cum, cum se explică această scădere a ajutorului financiar. Nu în termeni absolut, ci în termeni relativi. Pentru că asta înseamnă că guvernele respective investesc ele mai mult față de donatori? Sau există alte sectoare care se ocupă acum de uh, domeniul educației, tratându-l ca pe investiție pe termen lung? Ce justifică această scădere a finanțării? Ați vorbit despre summitul de la Dakar. Sumele obținute nu sunt cele dorite. Nu am obținut cele 3 miliarde, minimul de 3 miliarde. Eu am fost ministru al învățământului în uh, Franța și realitatea asta este, ori obținem ce vrem, ori nu. cum am ajuns astfel în această situație? Aș avea nevoie de părerea dumneavoastră. Întrebarea se adresează amândurora. A doua întrebare. Aveți o abordare foarte cantitativă în ambele prezentări. Și este un calcul prudent, într-adevăr. Vă mulțumim pentru cifre, pentru că adesea nu avem acces la ele, însă aș dori și o abordare calitativă, mai ales în ceea ce privește școala. Și dacă toți suntem în această situație, care sunt obstacolele, după părerea dumneavoastră, în procedurile noastre? Există o diversitate de actori. De asemenea, aud că nu e întotdeauna cea mai bună coordonare între în țările în curs de dezvoltare. De asemenea, ne comportăm ca și cum învățământul ar fi standardizat la nivel global. Nu prea cred nu cred că un sistem de învățământ poate să funcționeze la fel în uh, țări diferite. Am văzut deja acest lucru în Europa și aici este dificil de făcut un standard. Nu ne băgăm că nu este o politică europeană, este la latitudinea statelor membre. Așadar, aș dori să îndrăzniți, uh, să ne spuneți unde sunt obstacolele, chiar și în ceea ce facem noi. Apoi, structurile noastre sunt foarte ample. Și aici trebuie să vedem care sunt obstacolele și, de asemenea, la nivel de implementare. Așadar, de ce mai puțin bani și apoi care sunt blocajele din punct de vedere calitativ? Thank you. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Voi, con- vor con- voi continua în aceeași linie. Ca și colegul care a întrebat de ce lipsesc acești bani pe care ni i-am propus. Știm că UNESCO a pierdut uh, foarte mulți uh, bani pentru că Statele Unite s-au retras și uh, țin minte că aveați încă în 2015 obiectivele mileniului. Știu pentru că am fost ambasador. Uh, acolo. Totuși avem încă 260 de milioane de copii care nu sunt în învățământ. Și nu mi se pare corect ca doar 2% din ajutorul umanitar să fie folosit pentru învățământ. Mi se pare îngrozitor chiar. Așadar, vă întreb, cum putem îmbunătăți coordonarea despre care vorbeam și cum se poate uh, mări acest proces din ajutorul umanitar. Am călătorit prin Africa și din America Latină și uh, construirea rezilienței în acestei țări este principala problemă. Dacă nu avem învățământ, dacă nu avem școli, nu prea putem face mare lucru. Așadar, aș dori să întreb ce propuneți dumneavoastră în, sub acest aspect. Mulțumesc. Charles, te rog. Am vrut să intervin, dar când l-am auzit pe Vincent Peillon, mi-am spus că n-am cum să vin și eu cu ceva original. Mă alătur domnului Peillon, astfel. În ceea ce privește abordarea cantitativă, despre care a vorbit și el, trebuie să analizăm un pic și aspectele demografice. Înainte de această ședință, am avut o vizită de la un reprezentant din FNUAP, uh, care s-a întâlnit cu primarul din Abidjan și acesta i-a spus că ar avea nevoie de uh, să construiască șase clase de 50 de elevi pe zi. Cum poate să facă acest lucru? Deci, așadar, cred că trebuie să ținem cont și de creșterea demografică. factor care nu este inclus în uh, discuția noastră și ar trebui. Este un aspect esențial de care trebuie să ținem cont. Mulțumesc, Norbert. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Cred că șal a fost o întrebare decisivă. Putem uh, să facem câte eforturi am uh, dori, dar Demografia evoluează într-un mod atât de exploziv în multe țări din uh, Africa subsahariană, unde, Afric, unde populația s-a dublat sau s-a triplat în scurt timp. Și întrebarea mea merge în acea direcție. Cred că în Europa avem o abordare care mizează pe învățământ gratuit, dacă se poate de la grădiniță până la universitate. Există 12 țări care au deja acest sistem gratuit la nivel școlar și tot mai multe țări ajung la concluzia că um, ar putea să introducă învățământul gratuit. Și în al doilea rând, statisticile sunt foarte interesante, însă cum ne poți ajuta statisticile să influențăm acele țări pe care am dorit să le convingem, care nu se prea dezvoltă. Um, ar fi o abordare de tip uh, arătăm cu degetul și scoatem în evidență eficace? Iată de ce aș vrea să știu în ce măsură putem spune că progresele se identifică acolo unde țările iau frâiele mână, pun banii la bătaie și spun că depinde tot mai puțin de fapt de asistență pentru învățământ și dezvoltare. Oh, please, Doamnă președinte, vă rog. Da, într-adevăr. Ni s-au aruncat foarte multe cifre, așa că îmi cer scuze dacă întreb ceva ce s-a spus deja. Doamna Dadiu, aș dori să vă întreb un lucru. Una este să ofer cifre, dar putem să comparăm oare țările uh, aflate pe un palier asemănător de dezvoltare, să zicem, și de nivel de trai? Există cumva rezultate mai bune într-una față, din aceste țări față de altele? Pentru că nu putem să comparăm Regatul Unit cu Republica Centrafricană, nici măcar Senegalul nu putem să-l comparăm cu Republica Centrafricană. Deci trebuie să comparăm țări uh, echivalente pentru a înțelege mai bine care sunt rezultatele pentru copii. Există guverne care fac ceva care poate fi folosit ca bună practică în vecini. În al doilea rând, învățământul sau educația este doar un factor. În Uniunea Europeană am folosit școlile ca unealtă de uh, vaccinare, de uh, reducere a inegalităților, de a măsura starea de sănătate a copiilor. Cei drept, în țara mea se face mult mai puțin decât se făcea după al doilea război mondial pentru a ne asigura că acești copii, copiii de la școală au o alimentație corectă. Se pare că standardele au scăzut. Se analizează și aceste aspecte? Se merge dincolo de procesul de învățare strict? Am văzut proiecte ale UNICEF și ale altor agenții prin care se oferă mâncare, uh, produse de igienă pentru fete. Și nu am întrebat cei drept cum sunt hrăniți copiii de la aceste școli, de la aceste școli atunci când am uh, fost la fața locului. Mulți dintre acești copii uh, mergeau 3 um, km pe zi ca să ajungă la școală, ceea ce e foarte mult. Apoi, contribuția familiilor. Ați arătat pe un slide care este procentul din venitul gospodăriei care uh, merge către educarea copilului. Mi se pare scandalos că oamenii cei mai săraci plătesc cei mai mult, cel mai mult. Am fost în Ghana în 2002 și un reprezentant femei a spus că trebuie să existe contribuție financiară din partea familiei pentru școală, pentru că altfel uh, oamenii nu mai pun preț pe educație și omul ăsta era suedez pe deasupra, o țară în care uh, primești bani că mergi la școală. Deci, asta e mentalitatea în unele cazuri, dar îmi pare rău. Nu așa se pune preț pe educație. Însă, după cum am spus, există probleme mari. S-a proiectat un film aici pentru eurodeputați despre situația din Senegal, cred. Era vorba despre părinții care nu plătiseră pentru manuale și elevii, copiii lor, nu au putut astfel să meargă la examene. E grav acest lucru. Și această problemă a contribuției părinților tot apare în mod repetat de fiecare, în fiecare țară africană în care mergem. Putem înțelege ce se întâmplă. Nici profesorii nu sunt plătiți. Nu-și primesc salariile. Și atunci și profesorii cer contribuții din partea părinților. Deci avem nevoie de echivalențe, de comparații între țări echivalente pentru a vedea de unde putem trage învățăminte. Mulțumesc! Dacă nu sunt și alte întrebări, acum voi da cuvântul uh, invitatelor noastre ca să răspundă. 5 minute pentru amândouă, poate. Și aș dori să fac și eu o observație. Senegalul are și el probleme care sunt legate mai mult de fondul fiduciar Este foarte important și factorul stabilității politice. Și poate vom avea timp să discutăm și despre diversele proiecte uh, și de a uh, discuta și care sunt factorii care influențează. Situația instabilă din punct de vedere politic face dificil accesul la școală pentru mulți copii. La asta mă refer. Doamna Dadiu, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. O să vă ofer câteva informații și apoi vom continua discuția după, dacă e nevoie. Referitor la prima întrebare, cred că sunt multe chestiuni care trebuie luate în seamă. În primul rând, am văzut că s-au înregistrat progrese, dar nu foarte mari. În același timp, știm că ajutorul și bugetul pentru educație, bugetele pentru educație, uh, ori stagnează, ori sunt în scădere în unele cazuri. Având în vedere că nu s-au făcut progresele scontate, trebuie să ținem cont de mulți factori. În primul rând, după cum s-a spus, factorul demografic. Acesta este foarte important pentru că populația din Africa este în creștere acum, lucru care contează enorm. E vorba despre un fenomen extrem de dinamic. Și natalitatea va conta peste 5-6 ani, când acești copii care se nasc acum vor intra în învățământ, în învățământul primar. Așadar, există aceste fenomene care arată că ce cheltuim acum contează doar pentru un grup de oameni care nu va fi de aceeași dimensiune mâine. Apoi, sărăcia extrem de răspândită. Sărăcia contează, mai ales în învățământ. Anul acesta am pregătit un document cu privire la impactul ieșirii din sărăcie sau invers, impactul educației asupra ieșirii din sărăcie. Pentru că asta le permite oamenilor să nu mai fie săraci, faptul că au uh, o pregătire Atunci când oamenii sunt săraci, nu au acces la hrană, la îngrijiri medicale, când există școli doar la mare distanță, și asta face greu accesul la, la educație. Aceste costuri la care mă refer acum nu sunt costuri de învățământ, dar contează foarte mult. Având în vedere că și sărăcia și inegalitățile sunt în ascensiune, cu siguranță, perspectiva globală nu se arată roz. O altă chestiune foarte importantă este impactul conflictelor. Deplasările uh, de populație. Și nu vorbim doar despre refugiați. Este vorba despre persoane strămutate, este vorba despre uh, migranții Um, care sunt în număr foarte mare, de minorii neînsoțiți uh, care vin în Europa, dar și în, uh, merg și înspre țările mai sărace. Acest lucru pune presiune asupra sistemelor de învățământ. De asemenea, strategiile pentru a a ajuta copiii cei mai mar- marginalizați, care nu dau rezultate neapărat întotdeauna. Apoi, sistemele de învățământ. Pentru că nu contează doar câți copii au acces la educație, contează și la ce fel de educație au acces. În anumite țări, învățământul nu este obligatoriu, începând cu vârsta de 15-16 ani. În anumite țări, Uh, în învățământul primar se intră mult mai târziu decât în Europa. Așadar, problema se pune așa. De ce nu s-a făcut progresul care, pe care ni l-am fi dorit și în același timp, de ce avem un deficit de finanțare? Am văzut deja acum mult timp că deficitul de finanțare este de 39 de miliarde pe an în învățământ, donatorii trebuie să își crească astfel uh, ajutorul de șase ori pentru a îndeplini uh, obiectivele de dezvoltare durabilă. Știm acea țintă de 400%, 4% din PIB uh, sau 15% din uh, cheltuielile totale pentru învățământ. Ei bine, chiar și în cazul acestui jalon, foarte puține țări îl ating. În plus, cred că și în studiul pe care l-am pregătit pentru conferința la pe care l-am și prezentat la Dakar, arătăm că uh, există o miză foarte mare în uh, finanțarea bazată pe rezultate. Aceasta ar putea să aibă consecințe indezirabile pentru cei mai dezavantajați, mai marginalizați și mai puțin capabili de a uh, confrunta aceste probleme faptul că cerem, de exemplu, scăderea numărului de copii dintr-o clasă, atunci când nici măcar nu există posibilitatea de a face așa ceva într-o școală. Deci ne concentrăm pe rezultate, dar nu pe calitatea educației. Mă voi opri imediat ca să poată vorbi și uh, colega de la comisie. Da, și uh, creșterea demografică, uh, participarea, contribuția părinților. Aceasta este o parte importantă a raportului nostru, pentru că am arătat că răspunderea contează foarte mult. Asta înseamnă că trebuie arătat unde sunt problemele și cum pot ele să fie rezolvate și ce pot face oamenii pentru a rezolva aceste probleme, pentru a îmbunătăți sistemele de educație. Ne dorim date, dar nu doar date cantitative, ci și date referitoare la situația calitativă. Ce înseamnă asta? Avem nevoie de informații transparente. Trebuie să știm unde sunt punctele slabe și unde sunt punctele puternice, punctele forte ale sistemelor, pentru a putea uh, adopta soluții mai potrivite. Atunci când știm unde apar probleme, putem face progrese și în materie de soluții. Uh, Foarte pe scurt. Domnul Peion întreba... Da, E adevărat, mi-am bazat uh, prezentarea pe date cantitative pentru a, rez a arăta rezultate, investiții, abordări. Poate sunteți de acord. E greu să arăți activitatea globală pe parte de învățământ și formare, dar noi vrem să fim cât se poate de concreți cu putință și să contribuim util la această dezbatere. Abordarea cantitativă, sigur că este implicată în modul în care um, lucrăm cu statele terțe. Bineînțeles că există o abordare cantitativă și bineînțeles că nu putem să avem um, o personalizare pentru fiecare stat în parte, dar avem o revizuire ale calității și um, vedem care sunt lacunele din sectorul uh, educațional, care sunt domeniile care trebuie să fie îmbunătățiri uh, și apoi să vedem exact și de măsurare a rezultatelor, ce indicatori să se folosească. Avem o abordare standardizată pe care o avem cu statele partenere în partenerul structurat. Deci avem așadar uh, în acest domeniu câteva repere de acest fel. Și sigur, dacă ne referim la problema echității între bărbați și femei în, în uh, Niger sau în alte în alte părți vorbim despre educația fetelor, iar în Cambodgia este vorba de educația băieților. Deci nu standardizăm, ci ne uităm să vedem care este uh, situația concretă a țării respective. Cât despre GPI, s-a făcut un angajament de uh, 600 de milioane de dolari. Noi am fost uh, printre primii care ne-am anunțat contribuția, a făcut-o comisarul deja la începutul lui decembrie. Uh, pentru a putea trimite un mesaj puternic celorlalți donatori cu privire la nevoia de sporirea finanțării pentru educație și, din nou, anul acesta suntem în fruntea donatorilor care s-au angajat cel mai mult uh, pentru educație. Probabil că o să fie mm, donări uh, suplimentare, având în vedere alocările bugetare ale diferitelor state și poate că în felul acesta s-ar putea ajunge la cam 3 miliarde. E am foarte ambițios, dar încă nu destul ca obiectiv. Ce am putea să facem mai bine și care sunt uh, obstacolele? E adevărat, când am vorbit despre arhitectura ajutorului global, există multipli donatori, inițiative, motive, instrumente care funcționează în aceleași țară și de partea cealaltă a mesei, de fapt, sunt câteva persoane care gestionează atâtea donații, atât, atâția bani și de aceea noi punem efortul pe consolidarea sistemului și pe construirea de capacități pe lângă investiții concrete în clădiri de școli, acces la educație, acces uh, al grupurilor marginalizate și vulnerabile la educație, ne uităm și la partea de uh, construire și consolidare de capăți în um, ministerele de resort, astfel încât să poată să trateze un număr mare de donatori. Modul în care um, încercăm să rezolvăm problema aceasta a actorilor multipli este dialogul. Um, avem uh, diferite platforme și în toate inițiativele pe care le-am menționat și sunt doar câteva, sunt mult mai multe, situația, de exemplu, în alte sectoare, în uh, sănătate, e și mai complicată, că sunt și mai multe platforme care funcționează în acest domeniu și discutăm uh, la nivel intern, ne consultăm și sporim uh, capacitățile platformelor globale, dar oferim și sprijin bilateral statelor respective și, concret, DGDEFCO lucrează strâns cu delegațiile Uniunii Europene, unde avem puncte focale care monitorizează situația de la fața locului și facem o raportare reciprocă, astfel încât colegii noștri, de exemplu, să știe care sunt noutățile de la nivel global Chiar dacă educația nu este un uh, sector uh, critic într-un anumit uh, um, într-un anumit stat, de exemplu în Zimbabwe, totuși delegația Uniunii Europene este implicată și face o monitorizare a răspunderii comitetelor. Apoi, doamna Zopco ne întreba că sub 2% din s-a cât pentru educație. Este ultima cifră pe care o avem. Mm, comisarul Stelianides, care se ocupă de uh, ajutor umanitar, vrea să sporească aceste ajutoare. Noi am spera să crească la cam 100 de milioane până în 2019. Era cam 15-20 de milioane acum 2 ani. N-am um, cifre concrete acum, dar știu că există multe angajamente, mai ales pentru educație, să uh, primească finanțare. Apoi, domnule eurodeputat Görens, vreau să adaug o componentă foarte importantă care nu se referă neapărat uh, la abordarea noastră globală privind educație, dacă este la fel de important, e vorba de drepturile sexuale reproductive. Una dintre ideile dosarului de politici pe care îl gestionăm în uh, unitatea mea și care se referă la sănătate reproductivă și sexuală este ca tinerele, copilele să știe să fie informate, conștiente cu privire la mijloace de protecție, aspecte de sănătate și de dreptul de decizie. De asemenea, În fiecare zi uh, ne confruntăm cu probleme de infrastructură, în uh, spitale, mai ales uh, facilități prenatale în zonele rurale, în întreaga Africă, e o chestiune care trebuie rezolvată. Sigur, aici, prin această abordare, se pot da și problemele demografice. Doamna McCavan, da, avem programe de finanțare pentru UNICEF și multe, a multor altor uh, agenții ONU de implementare a unor uh, programe, cum ar fi inițiativa WASH. Ne uităm la diferite inițiative de alimentație, sănătate, educație. Dacă, de exemplu, avem uh, o masă pe zi oferită de școală, atunci părinții sunt mai dornici să-și trimită copiii la școală, chiar și pe fete, dacă e o familie mai mare. Decât dacă nu li s-ar oferi o masă, mai e și problema spălatului, că e o problemă a apei, accesului la apă pentru fete. Probabil că dacă am rezolvat această problemă, dacă se rezolvă problema aceasta, merg mai multe fete la școală. De asemenea, să nu pierdem din uh, vedere rolul sectorului privat. Pentru că dacă avem uh, învățământ non-profit, familiile numeroase vor trimite mai degrabă băieții decât fetele la școală, pentru că reprezintă totuși o mare parte a bugetului gospodăriei lor. Nici măcar vorba, nu e vorba de nuanțe, sunt chestiuni de importanță, de amploare care trebuie să fie tratate și e nevoie de sinergii între domeniile noastre de activitate, dosarele noastre și încă o observație importantă față de ce spunea domnul Peion. N-am menționat un lucru și anume modul în care soluționăm piedicile și asta se aplică în mai multe domenii. Noi facem dialog de politici cu guvernele, apoi dialog cu donatorii și sporim răspunderea statului respectiv, ceea ce înseamnă o creștere a capacității de absorpție. Deci, dacă spunem că finanțăm reforma învățământului, eu știu ce sumă, atunci trebuie să ținem cont și de uh, rata de absorție, de capacitatea de absorție din partea cealaltă, ca să vedem cu ce putem lucra, pentru că altfel avem fonduri care nu ajung nicăieri, uh, probleme de uh, nereguli și așa mai departe. Sper că m-am încadrat în timp. Înainte de a încheia, mai dau cuvântul invitatei noastre încă un minut. Da, un ultim lucru Trebuie neapărat să-l spun. Ne-ați întrebat ce facem noi nou, ce schimbăm sau cum ținem cont de ultimele tendințe pe partea de finanțare a um, educației. Cred că contează partea aceasta de interpretare a educației ca bun privat, nu ca bun public în multe zone e această abordare de piață când e vorba de cheltuielile pentru educație. În felul acesta s-ar putea schimba și rolul uh, furnizorilor privați față de cei publici și, în, ca ultim, ultim lucru, noi vrem să avem o mai mare eficiență a ajutoarelor am spus că cheltuierile pentru educație vrem să se facă acolo unde e mai mare nevoie de ele și unde intervenția chiar poate să îmbunătățească învățământul pentru categorii din afara sistemului, pentru cei marginalizați. Și acum, cum putem să facem asta? Păi și prin um, um sporirea răspunderii statului respectiv a implicării acelea. Va lua mai mult de un minut, dar e în regulă. Încheiem prima parte a discuției noastre. Următoarea rundă va fi prezidată de domnul Peion. Mulțumesc foarte mult invitatelor noastre din prima parte a dezbaterii. Bien, merci beaucoup. On va vite parce que vous avez vu. Mulțumesc foarte mult. Mergem repede ca ați văzut ce subiecte de amploare avem. În a doua parte, al doilea panel, cum se spune, avem trei invitați. O să încercăm să ajungem mai uh, rapid la um, problemele concrete pe care vor să le abordeze. Vă rog să discutați afară. Uh, prima de, mm, invitată este Alexandra Makarov, care lucrează la UNICEF, la partea de relații cu instituțiile europene. Bineînțeles, dumneavoastră ne va prezenta cu uh, un amănunt uh, activitatea lor și care ar fi învățămintele pe care le putem trage de pe urma experiențelor de pe teren. A doua noastră invitată este Karin Vedic, este economist șef la Divizia Africa în, sud, în cadrul GIZ, Agenția Germană de Cooperare Internațională, și care se ocupă la piața de formare profesională și de reforma pieței muncii. Și mai avem și o a treia invitată este doamna Ines Gemali de la organizația Plan Internațional. Se ocupă cu precădere la partea de drepturi, nevoi ale tinerelor. Este deja un subiect pe care l-am uh, uh, menționat. Acolo știm din toate statisticile care s-au menționat că există abordări părtinitoare, nu numai în statele în curs de dezvoltare, ci și în cele uh, dezvoltate, deci important, foarte important este acest subiect. Vă las să începem, doamna Macarov, dumneavoastră începeți, după care, după cele trei intervenții, o să vă adresăm și întrebări. Aveți tot timpul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați, dragi colegi. Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru invitația de a ne împărtăși experiența și de a Uh, menționa câteva dintre obstacolele pe care le avem în, uh, în uh, calea educației în statele în curs de dezvoltare. Înainte de a intra în amănunte și de a vorbi de provocări, mă gândeam să încep cu câteva lucruri pozitive care m-aș fi așteptat să fi fost deja discutate de invitații grupului anterior. Sunt conștientă că poate deja cunoașteți foarte multe din aceste lucruri, dar sper că în acest fel vă pot oferi argumente pentru a-i convinge pe cei care poate nu sunt atât de convinși referitor la importanța investițiilor în educație. Există aproape un miliard de uh, persoane cu vârstă școlară, copii și tineri în ziua de astăzi. Practic avem un miliard de motive de a investi în învățământ. Învățământul este un drept uh, la care, uh, de care ar trebui să beneficieze toată lumea învățământul uh, le oferă copiilor șansa de a ieși din sărăcie și de a avea un viitor. Trebuie să ținem cont de faptul că învățământul uh, sporește PIB-ul un an în plus de învățământ uh, înseamnă 10% venituri în plus pentru individ și 18% Uh, majorarea PIB-ului pe cap de locuitor. Învățământul uh, contribuie și la dezvoltarea socială, poate reduce uh, căsătoria copiilor și îmbunătăți în general condițiile de pace. Învățământul oferă de asemenea nenumărate avantaje pentru generațiile viitoare. Este unul din instrumentele cel mai puternice pe care le avem pentru a rupe lanțurile sărăciei, atât pentru indivizi, dar și pentru comunități în ansamblul lor. Cu toate acestea mai sunt multe de făcut și a oferi un învățământ de înaltă calitate pentru toți copiii, fete și băieți este o misiune dificilă, așa cum am auzit și mai devreme. Ne confruntăm cu provocări, mai ales având în vedere condițiile lumii în care trăim în ziua de astăzi. Există multe provocări care pot împiedica progresul în țările partenere. Iată de ce UNICEF lucrează îndeaproape cu Uniunea Europeană și cu Parteneriatul Global pentru Învățământ pentru a face ca învățământul să devină universal și a atinge obiectivul de dezvoltare durabilă cu numărul 4. Care sunt uh, factorii care împiedică accesul la învățământ uh, universal? În ciuda avantajelor economice și sociale ale învățământului, există în continuare numeroase piedici în calea accesului la învățământ. Firește, am putea da vina pe lipsa de finanțare, însă nu este singurul motiv. Depinde și de tendințele demografice și de inegalitățile existente. Există firește și alte motive, însă nu am astăzi timp să mă concentrez asupra acestora. Nu știu dacă cineva ar putea să le abordeze pe toate, pentru că sunt nenumărate. Am să mă concentrez pe tendințele demografice și pe dezechilibre și inegalitățile care există. Evoluția demografică este probabil cea mai importantă provocare de multe ori depășește chiar uh, progresul școlar. Numărul, uh, volumul populației cu vârstă de școlarizare e o provocare. În Africa subsahariană, de pildă, e vorba de aproape 450 de milioane de copii cu vârstă între 3 până la 15 ani care vor trebui să fie școlarizați până în 2020. Firește, un număr considerabil de uh, copii cu vârstă școlară presupune mobilizarea unor fonduri pe care țara nu întotdeauna le are la dispoziție sau nu este dispusă să le mobilizeze acum. În ceea ce privește progresul învățământului în multe țări, mai ales țările sărace, acesta e lent și uh, de vreme uh, copiii nu au acces la învățământ. Uh, doar 19% din copii cu vârstă preșcolare sunt într-o instituție de învățământ mulți din acești copii nu uh, vor uh, dobândi acele competențe necesare pentru a duce o viață productivă și sănătoasă. În medie, cu cât e mai săracă o țară și cu cât uh, sunt mai mari inegalitățile, cu atât sunt mai mari inegalitățile. Însă copiii excluși de la învățământ nu vin doar din același segment al populației. De obicei vin din uh, categoriile sărace, dar vin și din zonele rurale, sunt fete, de, sunt uh, discriminații din cauza originii etnice și 19% din copii cu dezabilități în lumea dezvoltată nu merg la școală. Repartizarea însă a surselor de învățământ este una neuniformă. Acest lucru se aplică și finanțării în funcție de învățământ. Se pune accentul de pildă pe învățământul superior. Și în acest fel, multe din țările sărace alocă fonduri uh, pentru a-i educa pe cei care deja au avantaje din naștere. În Malawi, o parte importantă a fondurilor pentru învățământ este destinată um, primilor 10% um, din tinerii în învățământ superior, restul rămânând așadar fără finanțare. Nu e suficient însă să redirecționăm finanțarea înspre cei mai marginalizați pentru a integra. De multe ori aceștia sunt uh, confruntați cu provocări în propriul mediu unde trăiesc, uh, depind de gen, uh, de siguranță. De multe ori părinții trebuie să aleagă între a-și trimite copiii la școală sau a-i trimite la muncă pentru că altfel nu ar avea o sursă de venit și problema căsătorilor timpurii. Toate acestea sunt provocări care trebuie luate în calcul dincolo de uh, obstacolele tradiționale. Statisticile estimează că jumătate din țările care au depășit un conflict violent vor recădea într-un conflict violent în următorii 5 ani, atât de ce este deosebit de important să folosim învățământul pentru a crește rezistența și a include cât mai mulți tineri în toate ciclurile de învățământ. Care sunt principalele misiuni uh, pentru Uniunea Europeană? Pentru dumneavoastră. În primul rând, uh, un învățământ uh, în copilăria timpurie este absolut fundamental pentru structurarea unui sistem funcțional de învățământ încurajăm instituțiile europene, DEFCO, să investească în acest timp de învățământ și să aibă o abordare pe, tot, pe toată durata vieții. Copiii au diferite nevoi în funcție de uh, nivelul de învățământ uh, pe care îl urmează și aceste nevoi trebuie abordate cât se poate de bine să luăm, așadar o abordare de ansamblu este absolut uh, esențial pentru a răspunde nevoilor care variază în funcție de segmentul de învățământ. Este de asemenea uh, E important să alocăm uh, finanțare, mai multă finanțare și să încurajăm acele metode de învățământ care oferă acces la educație pentru acele categorii marginalizate. Pentru ca educația să respecte acea promisiune a șanselor pentru toți copiii, comunitatea internațională și Uniunea Europeană ar trebui să își redistribuie resursele în anumite situații și ar trebui să avem uh, politici pro-capital care să uh, țintească instituțiile economice ale țării. Am să dau aici câteva exemple care provin dintr-un studiu realizat de UNICEF în țările cu venituri scăzute. Învățământul primar are un impact direct pe uh, PIB, însă într-o țară cu venit mediu s-a constatat că formarea și educația profesională are cel mai mare impact în timp ce în țările cu un venit crescut, um, învățământul terțiar este cel care are cel mai mare impact pe PIB. Depinde așadar de punctul în care se află fiecare țară, nu putem avea aceeași abordare față de toate. Un alt aspect important care cred că trebuie luat în calcul este că acele politici uh, în favoarea capitalului ar trebui să ia în calcul și acele politici de o a doua șansă, cum le, le-am denumit noi, pentru a da o a doua șansă a celor copii excluși din sistemul de învățământ. Aceste programe ar putea reprezenta un instrument fundamental uh, pentru a rupe um, acel lanț al excluziunii fără a fi nevoie să așteptăm pentru a încă o, să așteptăm încă o generație. Accesul la, învățământ, uh, la învățământul superior trebuie ponderat Uh, ținând cont de accesul uh, la învățământ cât mai amplu pentru categoriile marginalizate. Trebuie să se revizuiască politicile naționale de învățământ și calitatea fondurilor și cheltuielor în uh, învățământ, îndeosebe acolo unde Uniunea Europeană își oferă contribuția. Ar trebui să se îmbunătățească alocarea geografică a resurselor, de pildă în Bangladesh, s-a introdus o politică de discriminare pozitivă, s-au alocat mai multe resurse publice pe student în regiunile cele mai sărace decât în cele mai bogate, arătând că se, poate, se pot atinge obiective de dezvoltare și um, de șanse egale și în condițiile cele mai adverse. Trebuie, în ultimul rând, să abordăm și barierele cu care se confruntă copiii, munca forțată a copiilor, căsătorile forțate, uh, Trebuie să înțelegem mai bine așadar situațiile specifice și mediul în care trăiesc copiii. Pentru a domândi aceste informații avem nevoie de mai, aveam nevoie de mai multe informații referitor la viața copiilor, iar aceste informații ar trebui să fie incluse în uh, recensăminte. E nevoie și de informații suplimentare referitor la copii cu dezabilități. Aici există o lacună uh, semnificativă. În continuare, eliminarea barierelor, asigurarea accesului la învățământ și, oferă, și asigurarea unor condiții optime de învățământ ar trebui să uh, permită oferirea unui învățământ de calitate pentru toți copiii. Mulțumim foarte mult, doamna Makarov. Doamna Vedic, vă rog. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mulțumim foarte mult Comisiei DEVE că ne-a invitat aici astăzi. Reprezint Agenția Germană pentru Cooperare Internațională. Avem 40 de ani de experiență, oferim experin- eh, expertiză și oferim sprijin în reformele în învățământ în țările în curs de dezvoltare. Voi vorbi acum despre provocările pe care le întâlnim în munca noastră și uh, Uh, vom sublinia cinci factori de succes în promovarea învățământului vocațional pe baza experienței noastre. De asemenea, voi vorbi despre principalele șase provocări în reformarea acestor sisteme în țările în curs de dezvoltare și voi încheia cu observații legate de provocările mai generale de pe piața muncii. Primul factor de succes pentru un sistem de formare vocațională care îmbunătățește capacitatea de uh, ocupare a unui număr mai mare de oameni în uh, orice țară este cooperarea între stat și sectorul privat. Acest lucru este esențial pentru asigurarea orientării cererii uh, pentru sistemul de învățământ și, de asemenea, influențează și partajarea responsabilităților și punerea la oaltă a resurselor. Un alt factor este integrarea practicii. Obiectivul aici este crearea unor uh, competențe cuprinzătoare. Deci se face o combinare uh, a învățării la locul de muncă și învățării teoretice. Și aceasta este cea, aceasta este cea mai bună metodă de a uh, dezvolta competențele pro, profesionale și sociale și metodologice ale elevilor. Al treilea factor de succes este acceptarea la nivel de societate a standardelor. Mă refer aici la standardele uh, inter, uh, între companii uh, și la standardele de examinare uniforme, care garantează calificările, calitatea acestora. Uh, de asemenea, mă refer și la uh, calificări echivalente și certificate pe baza cărora elevul se poate angaja, poate avea mobilitate socială și acceptare socială, de care are nevoie în pregătirea pe termen lung. Și acestea sunt vitale pentru crearea de transparență pe piața muncii. Factorii 4 și 5 sunt foarte clari. Uh, profesori bine formați, uh, mai ales în sistemul vocațional și uh, mă refer și la uh, competențele pedagogice ale profesorilor, bineînțeles, și existența uh, orientării în carieră și cercetării instituționalizate. Voi vorbi acum despre provocări. După cum am spus, ele se bazează pe experiențele noastre în consilierea pentru reformele din în domeniul învățământului în țările în curs de dezvoltare. Întâi de toate, structura sectorului de afaceri. Acest mediu este uh, în mare parte informal, dominat de micro-întreprinderi, lucru care duce uneori la lipsa de dorință sau lipsa de capacitate de a investi în uh, competențe, resursa umană. De asemenea, lipsa de organizare a comunității de afaceri este o problemă. Sau dacă există organizare, Uneori se întâmplă ca aceaste, aceste organizații relevante să nu dorească să investească în, în dezvoltarea resursei umane. A doua provocare este prezența unor sisteme de învățământ exclusiv teoretice și lipsa de cooperare între uh, angajatori și stat. Aici avem două probleme. Pregătirea exclusiv teoretică Uh, va duce la un avantaj din partea um, ofertei. Uh, și oferta nu. Uh, de, elevii absolvenții nu vor fi adaptați cererii de pe, forța, de, de pe piața muncii. În al doilea rând, um, lipsa de informare sau de comunicare între cerere și ofertă. Am văzut că um, fișele postului și diplomele nu prea se potrivesc între ele în țările noastre partenere. Deci de aceea uh, școala și uh, domeniul privat trebuie să meargă mână în mână. O a treia provocare, cercul vicios care este reprezentat de un proces de învățare vocațională, de scaritate slabă uh, și um, Uh, locuri de muncă de proastă calitate pentru elevii din acest sistem. Acestea două se influențează reciproc. A patra provocare este lipsa de finanțare pentru sistemele vocaționale, înrăutățită de uh, pregătirea exclusiv uh, teoretică. vedem că acest tip de sisteme au o capacitate foarte mică și nu oferă motivație pentru îmbunătățirea rezultatelor. Cea de-a cincea provocare se referă la lipsa, la absența sau ineficiența mecanismelor uh, de tranziție între partea de școală și, partea, și, și piața muncii. Există două obstacole în acest sens. Um, referitoare la uh, tranziția între tipurile de învățare și tranziția înspre piața muncii. Cea de-a doua este cea mai dificilă. Uh, și asta din cauza lipsei de echivalență și lipsei de parteneriat. De asemenea, și sistemele de consiliere și de plasare sunt foarte proaste în unele cazuri. Aici intervin și factorii de succes pe care i-am menționat anterior. Cea de-a șasea provocare pe care doresc să o menționez astăzi sunt așteptările exagerate cu privire la problemele pe care le poate rezolva un sistem de învățământ vocațional. E important de menționat, de menționat în primul rând că aceste sisteme sunt o componentă doar a unui sistem mai mare de învățare pe parcursul vieții. Acolo unde nu există rezultate, așa cum se întâmplă, mai ales în țările partenere din Africa, un sistem vocațional nu poate să compenseze unde nu există uh, rezultate. Și chiar dacă elevii sunt uneori mai bine pregătiți, asta nu se traduce neapărat într-un grad de ocupare mai mare acolo unde nu există posibilități. Acum voi vorbi despre provocările mai generale de pe piața muncii din țările noastre partenere și care sunt sfaturile noastre pentru abordarea acestor provocări. În multe din țările noastre partenere, șomajul este doar partea vizibilă a icebergului. O abordare ar fi um, programele vocaționale adaptate, cursuri pe termen scurt care pot să ajute persoanele uh, care sunt în șomaj sau care lucrează în economia informală. Monitorizăm aceste cursuri în zonele rurale și am văzut că ele au ajutat foarte mult uh, îmbunătățirea venitului în gospodării și au îmbunătățit accesul la servicii pentru acești oameni. Putem avea efecte pozitive dacă partea de cerere și partea de, uh, de ofertă și de asemenea politicile de pe piața muncii sunt abordate în mod simultan. Tocmai de aceea ne dorim o abordare integrată De aceea recomandăm combinarea elementelor tehnice și practice la nivel de pregătire în combinație cu uh, dezvoltarea sectorului public și colaborarea privat și uh, în colaborarea cu acesta din urmă. Asta poate să însemne servicii de plasare, uh, cursuri, cursuri de scurtă durată, îmbunătățirea standardelor, poate să însemne și integrarea sistemului de învățământ în piața muncii, uh, prin facilitarea ocupării, de exemplu, formarea pentru um, a candida la un loc de muncă. Vă mulțumesc! A fost un adevărat sprint, ne-ați spus multe într-un timp foarte scurt. Mă vă mulțumesc foarte mult! Și ultima intervenție acum, doamna Gemali. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitația de a vorbi astăzi aici. Să le dai uh, fetelor mai multe competențe prin educație reprezintă uh, o prioritate internațională. S-au făcut progrese enorme în ultimii 20 de ani pentru a îmbunătăți accesul fetelor la învățământ primar. Însă, tranziția fetelor către uh, absolvirea um, liceului sau învățământului um, secundar este o provocare. De fapt, uh, e o criză, nu doar în educație, ci și o criză în uh, sănătate, în economie și în morală, care implică niște strategii care um, folosesc potențialul uh, fetelor în loc să le uh, dea la o parte. Cel mai important este foarte important să subliniem ce pot să facă fetele atunci când sunt când li se dau um, competențele, ocazia și puterile ca să um, se manifeste pentru că nu au niciuna dintre acestea. Multele dintre obstacolele în calea fetelor sunt și în calea experiențelor lor de a fi la putere. E important, de exemplu, etapa în care trec de la învățământul primar către cel secundar. Dacă nu sunt bani și pentru că uneori există reguli nescrise în anumite societăți, rolul fetei este considerat a fi acasă. Apoi fetele ajung la vârsta adolescenței și acolo există stigma, stereotipuri, uh, discriminare care se pronunță și uh, barierele în cazul educației sunt și mai mari. Trebuie să ne gândim doar când uh, o fată ajunge să aibă ciclu. Pe lângă toate acestea, școala poate să devină un mediu foarte discriminator și foarte sexist. Educația este cea mai bună modalitate de a le da fetelor putere. Iar um, în învățământul primar și secundar reprezintă calea de obținere a competențelor pentru a avea locuri de muncă decente și să ne asigurăm că fetele pot să învețe nu e un lucru deștept doar pentru ele, ci pentru noi toți. Pentru că atunci când fetele sunt educate, sănătoase, în siguranță și uh, li se dă putere, acestea um, um ridică și familiile, și comunitatea, și uh, nația din care fac parte. În felul acesta se ajunge să existe venituri mai mari și să, familii mai sănătoase. Dar pentru ca educația să funcționeze, trebuie să fie de bună calitate și inclusivă. Dacă avem acest tip de educație, Asta înseamnă că nu doar trebuie să mergi la școală și să capezi niște cunoștințe. E vorba și de respectarea egalității între sexe, de diversitate culturală și de cunoștințe indigene. Uh, trebuie să vină cu o valoare adăugată și să existe conștientizare că fetele au aceleași drepturi ca și băieții. Dacă începem cu aceste mesaje um, adresate băieților din, de vreme, atunci diferențele chiar se simt. Educația de calitate trebuie să le dea fetelor um, o, respect de sinele, învață să ia decizii și doar așa vor putea să joace un rol în comunitatea lor, în societate, la nivel local și național și mai departe. Educația ar trebui să ajute la transformarea societăților astfel încât acestea să devină mai echitabile. De aceea ar trebui să vrem să avem un învățământ care să transforme problema de gen, adică um, să trateze în mod uh, clar părtinirile de gen și discriminarea în sala de clasă și mai departe. Prin uh, programe, pedagogie, formare pentru profesori și Uh, politici se poate promova egalitatea între sexe în loc de discriminare. De nenumărate ori s-a dovedit că dacă vrem să facem progrese în lume, trebuie să ne asigurăm că fetele sunt uh, uh, la putere, că ele își conduc propria viață. Și noi considerăm că fiecare fată ar trebui să poată trăi, să Um, învețe și să prospere. Și de aceea e nevoie de um, programe um, suplimentare. Un program avem noi pe, pentru mai multă încredere în rândul fetelor, astfel încât să asume roluri de lider în comunitățile lor și mai departe. De aceea e foarte important să păstrăm uh, educația în vigoare, chiar și în vremuri de criză. După cum vă dați seama, mă întreb câteva recomandări. În primul rând, egalitatea între sexe nu se va îndeplini dacă nu există sisteme plin finanțate care să le dea uh, șanse egale băieților și fetelor. Iar um, în statele cu venituri uh, joase și um, um, medii trebuie să crească la um, bugetul pentru um, educație la 6% și 50% din asta trebuie să se folosească pentru um, educație, dar știm că um, uneori acest, acești bani nu abia ajung pentru salariile profesorilor, dar minte să mai trateze și problemele de gen. Așa că e nevoie de uh, o taxare progresivă și corectă care să îmbunătățească situația. De asemenea, donatorii trebuie să um, se angajeze să dea 0,7% pentru uh, ajutor oficial pentru asistență și din acesta trebuie să se ofere o mare parte către educație. De asemenea, tendințele din uh, educație trebuie să fie inversate, lucru care nu se poate face decât dacă există planuri în sectorul învățământului și prin bugete care țin cont de toate obstacolele cu care se confruntă fetele, inclusiv căsătoriile forțate și timpurii, sarcini timpurii și violență bazată pe gen. Și abordarea fața de uh, educația fetelor trebuie să acopere mai multe sectoare, cum ar fi uh, sănătate sexuală și reproductivă și pentru milioane de fete și de tinere o educație care să transforme complet aceste abordări uh, reprezintă diferența între a fi um, um, fără putere sau a, a fi um, un uh, factor de schimbare. Cuvinte cum ar fi uh, feminismul um, au devenit uh, cuvinte foarte la modă în ultima vreme, dar dacă vrem să ne asigurăm uh, că tendințele acestea se respectă, trebuie să abordăm educația. Învățământul care se ține cont de diferențe între bărbați și femei este una de calitate. Și băieții și fetele învață mai bine atunci când li se tratează mai bine nevoile uh, specifice și când uh, uh, mediile în care învață sunt sigure. Apoi, Leadership and activity, activism of girls and young women. Education is one of the key strategy for uh, strategy. E important să sprijinim activismul uh, femeilor. Guvernele și ministerele de învățământ trebuie să se asigure că fetele și tinerele fac parte din uh, dezvoltarea politicilor, astfel încât uh, experiențele și vocea lor să joace un rol esențial în consolidarea tuturor sistemelor, inclusiv sistemele educației. E timpul să ne asigurăm că nu lăsăm pe nimeni, nu mai ales nu pe fete și că fetele chiar primesc competențele de care au nevoie pentru a trăi, a învăța, a conduce și a prospera. Vă mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup pour euh, ces interventions. Vous... Mulțumesc foarte mult pentru aceste intervenții. Nu știu dacă ați constatat. Ce înseamnă dacă vă abordăm de pildă probleme ce țin de securitatea finanțării, avem experți uh, bărbați, iar în această după amiază vorbind de învățământ avem avut cinci uh, experți femei. Este una din uh, problemele cu care ne confruntăm astăzi, pentru că mă, principalele meserii din învățământ au devenit meserii feminine și pune o problemă și față de public. De pildă, 90% din uh, cadrele didactice din învățământul primar sunt femei. M-am bucurat uh, să avem alături de noi cinci experți femei și mă întreb de ce bărbații au abandonat uh, acest subiect. Iată o mică contribuție la intervenția dumneavoastră, deschid dezbaterea și dau cuvântul acelor colegi care doresc să pune întrebări, să pună întrebări, vă rog. Colegul nostru, Venta, întrebarea mea pentru doamna Vedig. Cred că știm cu toții cât de important este sectorul, impactul pe care îl poate avea sectorul privat la nivel economic care poate fi semnificativ la nivel de dezvoltare. Întrebarea e cum putem încuraja investitorii, companiile să aibă o perspectivă de ansamblu și să facă o punte de legătură între competențele de care au nevoie și învățământul oferit uh, tinerilor. Poate ne puteți da un exemplu referitor la abordarea dumneavoastră. Poate e nevoie și de informații, de pregătire, de formare în acest sens. După experiența mea în Senegal, formare profesională a celor care revin în țară, o întrebare care apărea adesea este ce putem face și la nivel regional. Mulțumesc, doamna um, Evans. Am vorbit foarte mult despre școli în prima jumătate a acestei întâlniri și cred că e bine să ne gândim un pic și la alte tipuri de formare. Dacă ne gândim la summitul de la Abidjan, obiectivul acesta era de a încadra tinerii în câmpul muncii în Africa. Aceasta e o prioritate pentru UE și știu că există funcționari de la DEFCO, nu știu dacă sunt în sală, poate ne pot spune câte ceva despre uh, cum cred ei că va progresa această inițiativă și educația și formarea profesională pentru tineri. Și proiecte care cred că ar putea să fie, să dea dovadă de mai multă imaginație. Încă o dată, poate această vizită în Africa mi-a încurajat imaginația. Am văzut acolo exemple la scară mică, inițiative personale, nu ale unor ONG-uri și am văzut uh, um, antreprenori tineri. Am văzut un tânăr de pildă cu care concepuse un aparat folosind diferite piese de lemn, un aparat care să decojească alunele pentru a face ulei de alune. Și cred că ar trebui să sprijinim acești tineri antreprenori. A fost complicat din cauza cerințelor de audit ale programelor noastre și adesea colaborăm cu organizații de mari dimensiuni, nu avem uh, un mecanism care să ne permită să oferim sprijin, ajutor nerambursabil pe teren. Și ne-am confruntat cu aceeași problemă și în urmă cu câțiva ani. și anume că finanțarea UE era întotdeauna alocată marilor organizații care nu puteau răspunde la nivel local, erau mult prea îndepărtate, practic, de realitate. Mă întreb ce învățăminte am putea trage din programele noastre de dezvoltare. Știu că există întotdeauna cerințe de audit scandalul izbunit recent în presă, de asemenea, complică situația, dar dacă vrem ca lucrurile să se miște pe teren, trebuie să răspundem repede. Și am mai auzit că alocând fondurile la unor organizații mari, practic sporim costurile, pentru că aceste organizații mari uh, au și ele costurile lor. Noi nu putem finanța un ONG mic pe teren, ci trebuie să finanțăm o organizație mare care după aceea distribuie finanțarea. Și mă întreb, doamna vedic care e părerea dumneavoastră? Ați văzut exemple uh, de ajutoare directe pentru tinerii antreprenori. Am văzut exemple concrete, de pildă în uh, Kenya aveau uh, un program uh, care încuraja tinerii să construiască dușuri și toalete în cartiere mărginașe și cheltuiau și percepeau o mică taxă pentru folosirea acestor uh, facilități, după care am văzut cum s-a deschis un uh, salon de cosmetică, chiar lângă, vedeți, un lanț. Poate încurajarea acestor micro-întreprinderi este cea mai bună șansă pentru mulți oameni. Poate ar fi bine să gândim uh, în termeni de proiecte asemănătoare. Mulțumesc. Mai există alte întrebări? Vom începe în această ordine, așadar. Cine dorește să înceapă? Cine răspunde? La ultima întrebare începeți dumneavoastră? Bine. Intervenție fără microfon a vorbitoarei. Acum, în ceea ce privește ultima întrebare, da, văd ajutor direct pentru tineri pentru a-și demara propria afacere în multe proiecte, o gamă amplă, cu asistență pentru dezvoltare. Aș vrea însă să scot în evidență o idee, un lucru care cred că este foarte important pentru succesul acestor inițiative. După cum spuneați, există multe proiecte pentru încurajarea inițiativelor antreprenoriale și micro-întreprinderilor, însă în ultimii decenii am văzut cum aceste proiecte sporesc numărul uh, inițiativelor uh, lansate, după care foarte multe dintre acestea eșuează. Iar monitorizarea ne-a arătat că ne-am concentrat mult prea mult pe număr. Cred că abordarea integrată pe care am amintit-o întreagă la sfârșitul prezentării mele încearcă să abordeze această lacună integrând asistență tehnică și consultare în formare și instruire fie la nivel formal sau neformal, incluzând sectorul privat și dezvoltarea acestuia, asigurându-ne de asemenea că nu, se, nu ne limităm la un sprijin doar uh, la nivelul cerii sau la nivelul ofertei. Trebuie să analizăm politica de angajare și de ocupare a forței muncă la nivel național, dar și serviciile de consiliere, de sprijin, de asistență. Acesta ar fi o observație iar în al doilea rând, o idee ar fi să oferim un sprijin consecvent și coerent. Să oferim centre de consiliere care să rămână, sperăm și după finalizarea proiectului. În acest fel am coopera cu diferite inițiative economice și le-am uh, consolidat în cadrul proiectului de um, formare și educație profesională. Îmi permiteți doar să completez succint uh, răspunsul dumneavoastră, am uh, o întrebare. Eu am fost destul de îngrijorat, pentru că învățământul e o piață economică astăzi și învățământul privat s-a dezvoltat enorm, în detrimentul investițiilor publice pentru că copiii elitelor pot urmări, pot uh, absolvi studii pe care le plătesc. Uh, practic, uh, toate instituțiile de prestigiu sunt private. Aici intră practic inițiative de amploare chiar și în Maghreb pentru a încuraja dezvoltarea învățământului privat. Și aș vrea să aflu părerea dumneavoastră, piața învățământului sau a formării. Vă loviți adesea de probleme legate uneori chiar de corupția unora din actorilor, din actorii implicați. În Africa, învățământul e o inițiativă economică, practic e o piață și noi suntem în concurență cu asiaticii care tocmai au investit uh, în Egipt, dar și între noi, francezi, germani. Când eram ministru, adesea a trebuit să răspund la o serie de cereri de ofertă și am văzut că eram în concurență. Și am văzut că de multe ori realizările dobândite în urma unor investiții de 15-20 milioane de euro nu erau la înălțimea așteptărilor, însă ne-a, pătruns, ne-a permis să pătrundem pe piață. Simt că de 2-3 ani se dezvoltă tot mai mult această piață a învățământului privat și văd actori economici care pătrund pe piața învățământului pentru a câștiga bani. Trebuie să fim foarte preciși și adevărat între competențe, între accesul la învățământ. Oricum nu vreau să o pun într-o situație complicată, delicată, dar Da, venind din uh, sistemul de învățământ superior din uh, Statele Unite, înțeleg uh, la ce vă referi și nu cred că m-ați spus neapărat o situație delicată. În primul rând, promovarea unui nou sistem de educație și formare profesională nu presupune privatizarea furnizării educației și formării profesionale. Ce facem noi uh, la societatea, la Centrul pentru Cooperare Internațională German, e că încercăm să încurajăm participarea sectorului privat, nu înseamnă neapărat o participare enormă din partea acestuia și nu înseamnă uh, subvenții uriașe din partea sectorului public. Echilibrul la care se ajunge depinde de participarea mediului de afaceri, dar și de calitatea rețelei de școli. Nu cred că este o problemă deocamdată în ceea ce privește sistemul de educație și formare profesională. Și cred că o cooperare mai îndeaproape cu sectorul privat poate combate o parte din tendințele pe care le-ați amintit. Pentru că e vorba aici și de partajarea resurselor, și de crearea unui limbaj comun între, între companii și sistemul de învățământ. Dacă există orientări clare care să integreze obiectivele noastre sociale în sistemul de învățământ, atunci, într-adevăr, poate permite o mai bună înțelegere și poate preîntâmpina aceste tendințe, dar nu cred că la ora actuală este o problemă. Dați-mi voi să revin foarte succint. Da, am decis în mod intenționat să ne concentrăm uh, pe școlarizare și pe învățământul uh, în uh, ca rândul uh, copiilor și mai degrabă decât a tinerilor, pentru că ne concentrăm deja atât de mult pe tineri, mai ales în ceea ce privește integrarea și accesul acestora pe piața muncii, încât uneori uităm uh, importanța abordării învățământului timpuriu și având în vedere că ne așteaptă revizuirea la jumătatea mandatului, Credem că copilăria timpurie va juca un rol la fel de important, pentru că dacă nu ai acces la învățământ uh, cât se poate de devreme, nu vei putea intra pe piața muncii. Iată de ce a fost foarte important pentru noi să ne concentrăm pe accesul uh, cât se poate de devreme la școlarizare. Nu pot decât să fiu de acord uh, cu cele spuse sunt absolut de acord. Dezvoltarea timpurie din copilărie și concentrarea pe fete pentru că reprezintă un grup vulnerabil și inițiativele de gen joacă un rol cheie pentru a crea o societate care să țină cont și să integreze diferențele. Mulțumesc, tot uit să pornesc microfonul. Spuneați, uh, cum putem încuraja întreprinderile să participe? Am să încep cu câteva idei încurajatoare. În primul rând, într-un sistem dual, pe deplin, funcțional, mm, am putea presupune că nevoile în continuă schimbare ale pieței și ale angajatorilor sunt luate în calcul pentru că întreprinderile ar avea un cuvânt de spus în crearea programelor școlare. Acestea nu ar fi redactate undeva într-un tun de fildeș la Ministerul Învățământului, ci ar fi elaborate împreună cu întreprinderile și formatele de pregătire ar putea fi de asemenea adaptate. Poți să ai angajați pregătiți fără ca acești angajați să studieze undeva trei ani la rând. Și costurile pentru formarea angajaților costuri eh, importante pe care trebuie să le asume întreprinderile. Sunt costuri care pot fi recuperate ulterior, eh, având în vedere diviziunea muncii în eh, acest format dual de pregătire. O altă idee este că sectorul public joacă un rol important în sistemul dual de formare. Nu aducem doar întreprindere private fără ca acestea să primească nimic înapoi. Trimitem pedagogi, formatori uh, în întreprinderi, un serviciu care ar putea fi finanțat uh, din, uh, de la bugetul public. În acest fel ne-am adaptat mai bine la nevoile angajatorului, dar în al doilea rând, am contribuit și la acceptarea standardelor în rândul societății, elaborarea acestor standarde uniforme de examinare pentru a asigura calitatea formării ar juca un rol cheie uh, pe piața muncii și ar îmbunătăți accesul angajatorilor la personal format în mod corespunzător. Acum, în ceea ce privește provocările, adesea ne lovim uh, de lipsa disponibilității companiilor de a investi în țările partenere. Și se creează un cerc vicios aproape ca un fenomen de braconaj, unde întreprindere încearcă să fure personal calificat de la alte întreprinderi fără a investi ele în formarea propriului personal. Și cred că singura, singurul remediu este acela al încurajării asocierilor și colaborarea cu camerele de comerț. Aș dori să mai adaug un lucru. O chestiune importantă despre care n-am auzit astăzi este implicarea tinerilor. Și am văzut acest lucru acum câțiva ani într-o călătorie în Timor, într-o zonă rurală. Agricultura era singura ocazie de venit pentru tineri, așadar a fost făcut un program întreg pentru a-i face pe tineri agricultori. Însă, mai târziu abia și-au dat seama că tinerii nu vor neapărat să devină agricultori. Nici măcar nu au fost consultați, pentru că alte oportunități, alte ocazii nu aveau. Dacă ne concentrăm însă pe întregul lanț valoric, există activități legate de agricultură, comercializarea produselor sau alte segmente relevante. E totuși esențial să-i ascultăm pe tineri pentru că dacă există cooperare cu sectorul privat în materie de formare, cu siguranță îi putem ajuta pe acești tineri. Însă trebuie să știm ce vor acești tineri de la viața lor. Deci aceasta este o altă metodă de a obține rezultate. Bineînțeles, spune președintele. Domnul Venta. Da, păi la asta se referea întrebarea mea. Uh, la implicarea sectorului privat în aceste țări. Și m-am referit de asemenea și la nutriție și la securitatea alimentară. Am vizitat un proiect privat, unul foarte mare, într-o țară în curs de dezvoltare. Și există o nevoie foarte mare de a avea persoane bine pregătite, uh, nu neapărat în domeniul agriculturii, ci în domenii conexe, pentru că este nevoie să se deschidă piese, piețe noi și la nivel regional și la nivel național. Așadar, uh, acel proiect a luat legătura cu um, școlile profesionale pentru a da o ocazie acestor tineri de a lucra într-un domeniu asociat agriculturii. De asemenea, se pune problema și accesului la teren, pentru că uneori acești tineri au idei, dar nu au câțiva metri pătrați de teren pe care să lucreze. Așadar, este nevoie de o bună conectare, de comunicare bună, pentru că um, prin această colaborare cu școlile profesionale uh, și cu domeniul privat, uh, Uh, se poate îmbunătăți nu doar, nu se pot îmbunătăți nu doar șansele pentru tine, ci și șansele pentru economie la urma urmei. Bien, merci beaucoup. Președintele, mulțumesc foarte mult. Cred că ați reușit să clarificați uh, lucrările și părerile comisiei noastre. Um, și mi se pare că nu avem de unde să alegem. Asta e o problemă. Adică nu putem să punem prioritate ori pe învățământul timpuriu, ori pe învățământul superior. Trebuie să ne concentrăm pe toate. Și este vorba și despre infrastructură, și despre transporturi, și despre învățământ trebuie să le dăm tinerilor mijloacele necesare de a alege, pentru că există țări în Africa de Nord și chiar în altă parte, care au mulți absolvenți, dar acești tineri sunt șomeri într-o situație uh, gravă, foarte instabilă. Deci, trebuie analizat tot lanțul, lanțul valoric și toți actorii. Obiectivul nostru este să vedem cum se poate face acest lucru, pentru că sumele alocate nu vor crește, dar trebuie să vedem cum le putem folosi în mod cât se poate de eficace la diferite niveluri și în diferite țări. Mulțumesc din nou foarte mult. Trebuie să, fiu, să fim atenți, pentru că întotdeauna există uh, efecte perverse dacă nu suntem atenți la, la aceste capcane în intervențiile noastre pentru dezvoltare. Eu sunt pentru relația cu sectorul privat, dar uh, există riscul să formăm mii de tineri, dar odată cu tehnologia care evoluează, uh, ei să nu mai își poată găsi un loc de muncă pentru că formarea nu este adecvată. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și colegilor care au participat la dezbatere, îi mulțumesc doamnei președinte care mi-a dat uh, uh, ocazia să prezidez și mulțumesc tuturor.